președinte, aș dori să vă spun că am votat pentru. Consola mea de vot nu a funcționat. Da, am luat notă de acest lucru, doamnă Corola. Doresc tuturor colegilor călătorie plăcută și uh, dacă din cauza vremii sau a grevei rămâneți cumva pe drum în Republica Federală Germania, atrag atenția tuturor colegilor că în această joi, înainte de uh, perioada carnavalului, um, există obiceiul de a tăia cravatele bărbaților, așa încât dacă aveți o cravată scumpă, vă rog să o dați jos. Cu aceasta ședința se suspendă.